stabilită. Ordinea de zi cere acum să avem declarațiile Consiliului și Comisiei privind retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Vreau să vă reamintesc că nu avem procedura intervențiilor spontane pentru această discuție și nici cartonașe albastre. Prima intervenție. Doamna Ciop, în numele Consiliului. Bine. Stimate domnule președinte, stimați membri, cu două săptămâni în urmă am menționat pașii deja făcuți de Consiliu ca urmare a susținerii de către Consiliul European a acordului privind retragerea Regatului Unit din uh, UE și Euratom, precum și aprobarea declarației politice care stabilește cadrul pentru uh, viitorul relațiilor dintre UE și Regatul Unit din noiembrie 2018. Asta s-a întâmplat tocmai după ce am aflat rezultatul votului de la Westminster, un rezultat pe care nu putem decât să-l regretăm. Speram cu toții că cel puțin uh, această ocazie ar fi fost uh, un semnal de alarmă, de trezire, care să determine guvernul britanic și Parlamentul britanic uh, să aibă un sens clar al direcției și un calendar clar. Din ce am înțeles însă din votul de ieri, lucrurile nu stau deloc așa. Și acum ne confruntăm cu incertitudini și mai mari, nu că au fost reduse. Care sunt aranjamentele alternative ce trebuie să fie negociate de primul ministru britanic cu UE cum putem reconcilia discutarea unor aranjamente alternative cu o poziție UE clară și anume că acordul de retragere este cel mai bun text de compromis posibil obținut pe durata negocierilor? Nu vreau să speculez cu privire la modul în care diversele opțiuni în discuție se vor uh, concretiza, Însă este clar că situația actuală uh, ar putea duce uh, la o mai mare probabilitate a ieșire dezorganizată a Regatului Unit din Uniunea Europeană, cu consecințe grave pentru noi toți și în special pentru Regatul Unit. Operatorii economici uh, sunt din ce în ce mai uh, vizibili în ceea ce privește impactul acestor incertitudini, nu doar în ceea ce privește direcția, ci și calendarul uh, impact asupra activităților lor, asupra investițiilor și asupra locurilor de muncă. Este în același timp clar că aceste incertitudini și uh, tensiunile pe care le generează la nivel sectorial și național uh, ne vor supune la test resursele și unitatea și, prin urmare, e cu atât mai necesar, pe de o parte, să rezistăm tentației unor acorduri bilaterale și, pe de altă parte, să ne gândim uh, la promovarea scopului nostru comun și anume adoptarea rapidă a măsurilor de urgență necesare. Răspunderea pentru a garanta ratificarea de către Regatul Unit a acordului revine guvernului britanic. Hotărârea noastră de a merge mai departe trebuie să ofere certitudine guvernului britanic în eforturile sale de a-și juca rolul în procesul de ratificare. În acest sens, în cadrul principiilor și pozițiilor noastre, în special în ceea ce privește drepturile cetățenilor și backstop-ul irlandez, trebuie să rămânem deschiși la discuții și clarificări dacă acestea pot ajuta la procesul de ratificare din Regatul Unit. Arătând în același timp clar că renegocierea acordului nu este în cărți deocamdată și trebuie să fim gata să acționăm de îndată ce Guvernul Regatului Unit urmează, își va fi clarificat următorii pași de parcurs în ceea ce îi privește. Noi, la nivel european, vom continua procesul de ratificare și înțeleg că acesta evoluează și la nivelul Parlamentului European. Având în vedere incertitudinile pe care tocmai le-am numit, atât în ceea ce privește conținutul cât și calendarul, trebuie să ne continuăm pregătirile și să fim gata pentru orice rezultat, inclusiv posibilitatea unei retrageri no deal. Consiliul și statele membre la nivel național își intensifică activitatea uh, pentru a se pregăti și pentru situații neașteptate pe baza eforturilor solide deja întreprinse. Asta înseamnă, sigur, noi activități legislative în această etapă destul de târzie a mandatului. Suntem însă siguri că dacă lucrăm împreună, vom putea obține și rezultate. Și în acest sens sunt încurajată de acordul la care s-a ajuns deja pe câteva propuneri ce au legătură cu Brexitul. Uh, președinția, cu cooperarea dumneavoastră, este hotărâtă să faciliteze adoptarea măsurilor de urgență necesară la timp. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Thank you. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Urmează acum președintele Comisiei Europene, domnul Juncker. Aveți cuvântul. President. Domnule președinte, stimați eurodeputați, în mai puțin de 60 de zile, Regatul Unit urmează să părăsească Uniunea Europeană. Așa ar trebui să se întâmple. E o decizie proastă. Și vă rog să mă ascultați. Chiar dacă Comisia apărat interesele Uniunii Europene, spiritul de respect și de prietenie a însoțit acest proces uh, de negociere în fiecare etapă. Uh, declarația politică a celor 27 de state membre și a Regatului Unit e rezultatul uh, acesta. Deci acordul de retragere rămâne cea mai bună soluție, singurul acord posibil. Asta a spus Uniunea Europeană și în luna noiembrie și în decembrie și după primul vot important uh, de la, uh, din ianuarie. Dezbaterea și uh, votul de la Casa Comunelor de ieri nu schimbă situația. Acordul de retragere nu va mai fi renegociat. Ambele părți au spus sus și tare că nu ne putem întoarce la o graniță fizică cu Irlanda nu ne putem întoarce în, la pagina uh, întunecată a istoriei. Uh, eu uh, cred în angajamentul doamnei mei personal uh, în acest domeniu, dar cred că avem nevoie și de o plasă de siguranță care să ne apere împotriva acestui risc. Nu avem niciun fel de, nici stimulentul și nici dorința de a folosi plasa de siguranță, dar în același timp nicio plasă de siguranță nu poate să fie sigură dacă poate fi îndepărtată oricând. Câteodată, din când în când, am impresia că uh, unii speră ca cele 26 de state membre să renunțe la mecanismul de protecție, la backstop. Uh, dar nu e un joc și nu este o chestiune bilaterală care implică doar Irlanda. Nu. Uh, mergem chiar la miezul Uniunii Europene. Uh, granița cu Irlanda este granița Uniunii Europene și este prioritatea noastră cu numărul 1. Doamnelor și domnilor, de la dezbaterea de ieri am aflat că Camera Comunelor uh, se opune multor lucruri. Se opune unui, uh, unei retrageri fără acord, se opune backstop-ului, mecanismului de protecție, dar încă nu știm ce își dorește uh, Camera Comunelor. Conceptul unor acorduri alternative nu este nou a fost uh, dezbătut uh, la negocieri și e menționată și în declarația politică. Și în scrisoarea uh, noastră către premier, premierul mei, împreună cu domnul Donald Tusk, am spus că e vorba de o prioritate. Dar conceptul acesta nu este o soluție operațională, nu este un proiect. Multe la Camera Comunelor, atât printre cei care au votat pentru și printre cei care au votat împotriva, amendamentului, sunt conștienți de acest lucru. Eu voi continua să am o cooperare strânsă cu doamna premier May, pentru care am cel mai mare respect. Și o să ascult uh, ideile sale, dar voi fi foarte prudent în legătură cu poziția Uniunii Europene, pe care o reprezint astăzi. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, aș dori să vă spun uh, uh, sus și tare că votul de ieri a sporit riscul unei retrageri haotice a Regatului Unit. Trebuie să continuăm să nu precupețim niciun efort uh, pentru a ne pregăti pentru toate scenariile, inclusiv pentru cel mai uh, catastrofic. Comisia a pregătit lucrările pregătitoare în uh, decembrie 2017 și în aceste ultime săptămâni, în strânsă cooperare cu Parlamentul dumneavoastră, domnule președinte, am accelerat pregătirile. Am trimis o echipă în fiecare capitală pentru a ajuta statele membre să fie pregătite. Consiliul European și-a dus sprijinul acestui proces chiar de la început am publicat 88 de notificări până astăzi care explicau consecințele Brexitului în mai multe domenii. Am publicat și 18 propuneri și acte legislative în acest sens. Ultimile trei propuneri vizează programul Erasmus, de exemplu, securitatea socială și bugetul Uniunii Europene și aceste uh, propuneri au fost uh, prezentate și adoptate astăzi. Aș dori să mulțumesc tuturor eurodeputaților care sunt vizați și care se implică uh, ca să ajungem la un acord rapid pe marginea acestor uh, propuneri și aceasta pentru toate dosarele urgente în suspens. Este astăzi, mai mult decât oricând, important ca Uniunea Europeană să-și păstreze calmul, să rămână hotărâtă și uh, unită, așa cum a fost de-a lungul întregului proces. Uh, în, această, în acest proces trebuie să urmărim uh, o deviză de aur. Uh, nu trebuie să minimalizăm beneficiile uh, uh, unui acord de politic, unei retrageri fără acord. Știți că eu sunt optimist din fire și eu cred în instituțiile democratice, din convingere. Și astfel cred că vom putea și va exista un acord cu Regatul Unit, astfel încât să putem continua împreună cu un nou parteneriat. Uh, vom uh, lucra zi și noapte pentru a ne asigura că suntem pregătiți în cazul în care nu avem un acord. Dar întotdeauna voi informa uh, prima dată Parlamentul European și dumneavoastră veți avea ultimul cuvânt de spus. Vă mulțumesc. Avant de donner la parole à notre négociateur, monsieur... Înainte să dau cuvântul domnului Barnier, Michel Barnier, negociatorul nostru, aș vrea să subliniez președintelui Comisiei Europene și negociatorului nostru că pentru Parlamentul European, oricare va fi soluția găsită la Brexit, pentru noi, apărarea drepturilor cetățenilor europeni, 3,5 milioane de cetățeni care locuiesc în Regatul Unit, este o prioritate. Și apărăm drepturile cetățenilor britanici care locuiesc la noi, în Uniunea Europeană. Drepturile cetățenilor europeni astăzi britanici și care vin din alte țări sunt ceea ce ne interesează. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la... Mulțumesc. Domnule președinte, mulțumesc, domnule secretar de stat. Domnule președinte, vă mulțumesc că încă o dată îmi dați cuvântul la plenară aici, în fața Parlamentului European pentru ca, împreună cu președintele Juncker, să uh, îmi aduc uh, contribuția la uh, climatul de încredere, la transparența și la dialogul pe care le-am construit împreună. Și cu dumneavoastră, doamnelor și domnilor eurodeputați, dar și cu grupul de pilotaj pentru Brexit, Brexit cu ghid Verhofstadt și cu toți cei care au făcut parte din acest grup în ultimile 18 luni. Practic ne-am întâlnit săptămânal. Doamnelor și domnilor, ieri, pentru prima dată, Premierul britanic Theresa May a pledat deschis pentru redeschiderea acordului de retragere. Și asta chiar înaintea votului de aseară și deci astfel a luat recul, s-a distanțat de acordul pe care chiar ea l-a negociat și pe baza căruia ne puseserăm de acord. Guvernul britanic, foarte pripit și-a exprimat uh, uh, sprijinul uh, amendamentului lui Sir Graham Brady, care solicită înlocuirea mecanismului de protecție pe care îl prevăzuserăm în protocolul irlandez și înlocuirea lui cu acorduri alternative, care, din păcate, nu au fost definite uh, niciodată. În același timp, Camera Comunelor a respins scenariul unei retrageri fără acord, fără niciun fel de precizare clară în ceea ce privește evitarea unui astfel de scenariu. Iată în ce situație ne aflăm în momentul de față, în această după masă. După această negociere foarte uh, îndelungată și neobișnuită, ne aflăm. Uh, știți că mm, mm, întotdeauna am negociat uh, Uh, de comun acord cu domnul Juncker, cu domnul Tusk și cu Parlamentul European, ne aflăm într-un moment grav uh, și foarte serios. Și domnul președinte Juncker tocmai ne-a reamintit că împărtășim uh, dorința Parlamentului Britanic de a evita o retragere fără acord. Și sunt de acord cu premierul mei a vota împotriva unei retrageri fără acord, cum s-a întâmplat aseară, nu elimină riscul unei retrageri fără acord. Pentru noi, doamnelor și domnilor, acordul de retragere este și rămâne cel mai bun mijloc de a asigura o retragere uh, în ordine a Regatului Unit pentru a pune în aplicare decizia suverană luată de majoritatea cetățenilor britanici și pe care o respectăm, uh, decizia de a părăsi Uniunea Europeană. Și eu consider, în pofida dificultăților cu care ne confruntăm astăzi, că încă putem atinge acest obiectiv cu o singură condiție, să ne păstrăm realismul și luciditatea și uh, fiind uh, și uh, respectul și responsabil unul față de ceilalți și unii cu ceilalți. Doamnelor și domnilor, mecanismul de protecție de care a vorbit și domnul uh, Juncker face parte din acordul de retragere, iar acest acord nu va mai fi renegociat. Concluziile Consiliului European din decembrie, care preiau declarațiile și rezoluțiile Parlamentului European nu lasă niciun fel de îndoială în acest sens. Aș dori să mă refer acum puțin la backstop, la mecanismul de protecție, pentru că toată lumea să înțeleagă despre ce este vorba. Acest mecanism de protecție nu e o chestiune dogmatică, e o soluție. E o soluție realistă și de-a lungul acestei negocieri, cu, uh, sub controlul dumneavoastră, am încercat să găsim soluții la o problemă creată în special, dar nu doar, în Irlanda uh, de către Brexit. Și acest mecanism de protecție în uh, acordul de retragere e rodul acestor negocieri care au fost extrem de dificile, au durat 2 ani, deci negocieri duse de noi împreună cu Regatul Unit, niciodată împotriva Regatului Unit. Acest mecanism de protecție este răspunsul nostru pragmatic la această situație unică uh, pe insula irlandeză, după ce, în mod suveran, Regatul Unit a hotărât să părăsească nu doar Uniunea Europeană, ci și piața unică europeană și să părăsească și Uniunea Vamală. A fost nevoie de doi ani pentru a ajunge la această soluție care uh, ține cont de mai multe exigențe. Prima dintre ele, pentru noi toți, e să evităm cu orice preț o graniță fizică în Irlanda. Deci uh, să păstrăm condițiile care domnesc uh, acolo uh, de 20 de ani de pace, de stabilitate și de dialog pe insula Irlandei, mai ales de la semnarea acordului Good de la Belfast, acordul din Vinerea Sfântă. Vă reamintesc că prin vocea primului ministru, Regatul Unit, de mai multe ori și-a reafirmat angajamentul de a respecta uh, acord, uh, um, condițiile acestui acord de la Belfast și de două decenii, prin programul PIS, uh, dar și prin legislația europeană și politici europene specifice și prin finanțare europeană, am încercat să ne asigurăm că această cooperare între cele două comunități e încununată de succes. A doua cerință Uh, solicitarea și dorința guvernului britanic de a păstra Irlanda de Nord și, Rega- uh, și Regatul Unit într-o, într-un teritoriu vamal, un spațiu vamal unic. A treia cerință, bineînțeles, care vine din partea noastră, de care răspundem cu toții, păstrarea integrității pieței unice. Domnilor și domnilor, acest aspect este foarte important din punctul nostru de vedere. granița irlandeză va deveni Uh, o graniță a Uniunii Europene și a pieței unice. Asta, aceasta a fost dorința britanică. Deci va fi o frontieră externă pentru Uniunea Europeană. Iar miza, acum, o reprezintă protecția tuturor consumatorilor și a tuturor companiilor din Uniune. Și Uh, pentru a mai exprima și mai clar, decizia britanică de a părăsi Uniunea, piața unică și, piața, și Uniunea Vamală are consecințe practice, respectiv orice marfă, orice animal viu, orice produs de origine animală sau vegetală care intră în Irlanda de Nord dinspre Regatul uh, Unit, din Marea Britanie, intră nu numai în Irlanda de Nord, ci în Irlanda, ci pe piața unică, uh, pe piața unică a țărilor dumneavoastră. Și deci, calitatea, natura și securita securitatea, uh, trasabilitatea acestui produs, tot ce ține de protecția animalelor, și aici vorbește uh, un fost ministru al agriculturii, toate acestea necesită controle care sunt efectuate peste tot la frontierele externe ale Uniunii Europene. Deci, controle fiscale, controle sanitare, controle veterinare, controle uh, de ordin uh, reglementar. Deci, Uh, tuturor consumatorilor, celor 500 de milioane de consumatori și celor 22 de milioane de companii, le datorăm această protecție. Pentru că toți trăiesc uh, și profită de pe urma pieței interne. Unii doresc eliminarea mecanismului de protecție, a backstop-ului. Există parlamentari britanici, chiar am auzit unul în această dimineață, care au negociat cu noi. Și totuși, și care știu foarte bine că acest mecanism de protecție este soluția găsită de noi pentru, așa cum spunea domnul Juncker, ceea ce reprezintă pentru noi uh, miezul, partea cea mai importantă a obligațiilor și a principiilor noastre, respectiv uh, protecția pieței interne în toate dimensiunile sale și drepturile legate, deci drepturi sociale, economice, drepturile consumatorilor, drepturile privind protecția mediului și a companiilor și a consumatorilor și, ca să fiu sincer, doamnelor și domnilor, când îi aud pe unii care au participat la, neg- la, la, la negocieri făcând astfel de afirmații, vă pot spune că foarte greu mi-e greu să accept acest joc murdar de cele și pisica uh, în care doresc să ne antreneze și pe noi. După intervenția domnului Juncker, o spun cu tot calmul necesar, nu vom face nimic care să pună în pericol piața uh, internă. Nu vom face nimic uh, care ar putea să compromită viitorul Uniunii Europene uh, în această negociere. Și așa cum a spus și președintele Juncker, rămânem deschiși, sigur, unor uh, acorduri uh, alternative care, uh, de care s-a discutat ieri la Camera Comunelor. Protocolul irlandez și declarația politică menționează aceste acorduri și în ședința președintelui Tusk și Juncker se menționează o prioritate. Deci suntem gata să trecem la uh, treabă după semnarea acordului de retragere. Dar astăzi, sincer, nimeni, uh, nici într-o tabără, nici în cealaltă, nu poate spune în mod clar și precis cum ar urma să arate aceste acorduri alternative pentru că ele să fie funcționale și să își îndeplinească obiectivele Uh, legate de mecanismul de protecție. Iată de ce și încă o dată spun acest lucru cu tot calmul necesar și în mod clar, în momentul de față, având în vedere uh, acordul de retragere care este, vă, vă este supus uh, votului, avem nevoie de mecanismul de protecție în forma sa actuală. Dacă respingem acest mecanism de protecție în forma sa actuală, am respinge soluția până la urmă, pe care am găsit-o împreună cu britanicii, dar problema rămâne și v-am descris-o. Și deci, dincolo de toate aceste acorduri alternative de care am vorbit, Consiliul European, la fel ca și Parlamentul European, de mai multe ori și în mod foarte clar, au respins ideea unui uh, termen uh, sau uh, a unei ieșiri unilaterale din mecanismul de protecție, pentru că astfel de idee ar periclita mecanismul de protecție, care este o asigurare pe care n-am dorit să o folosim nimeni nu-și dorește să-și folosească asigurarea de apartament sau de casă, de incendiu, dar care e bună dacă tot există. Aș dori să vă reamintesc că acordul de retragere de care vorbim și pe care îl cunoașteți foarte bine merge chiar mai departe de problema irlandeză. Acest acord apără drepturile a 4,5 milioane de cetățeni. Domnule președinte Tajani, ați vorbit uh, că aceasta este o prioritate pentru Parlament, este și prioritatea noastră și orice s-ar întâmpla, orice s-ar întâmpla, Uh, securizarea drepturilor uh, cetățenilor, compatrioții noștri, cei 3,5 milioane care locuiesc în uh, Regatul Unit din țările noastre, dar și acelor 1,5 milioane de cetățeni britanici care trăiesc în un, unul din statele noastre, va rămâne o prioritate pentru noi. Acest acord protejează pe toți beneficiarii bugetului european, în cele 28 de state membre. Angajamentele luate cu 28 de uh, membri vor fi respectate în, acea, în această formulă. Avem o perioadă de tranziție de 21 de luni, timp în care companiile, dar și administrațiile de ambele părți se vor putea pregăti pentru aceste relații viitoare. În aceste luni vom avea timp, sigur, nu foarte mult timp, un timp strâns, dar în care vom putea să negociem uh, viitoarele relații într-o nouă etapă de negociere. Acest acord este o condiție preanabilă pentru a readuce încrederea de care avem nevoie între Regatul Unit, care va rămâne o țară prietenă, uh, aliată, parteneră și Uniunea Europeană. Un adevărat parteneriat uh, solid și ambițios. Aș dori să mai spun că în contextul viitoarelor relații, europenii sunt și vor rămâne gata în viitorul apropiat să fie și mai exigenți și să revină asupra naturii și a intensității relațiilor noastre viitoare, mai ales economice. Și doamnelor și domnilor, dumneavoastră chiar știți că există mai multe modele uh, posibile de cooperare economică cu uh, statele terțe. Fiecare acest model conține drepturi și obligații, dar avem mai multe modele posibile. Și doream să spun că dacă solicitarea britanică evoluează dincolo de un simplu schimb de liber schimb, pe baza căruia ne-am pus de acord uh, în declarația politică, deci dacă înclină spre unul sau altul dintre acorduri, suntem gata, vom fi gata să discutăm și să dăm uh, curs acestei uh, doleanțe britanice, sigur, cu obiectivele noastre. Uh, președintele a reamintit acest lucru și dumneavoastră în rezoluții și uh, Consiliul. Doamnelor și domnilor, înainte am vorbit despre realism și luciditate, ca și dumneavoastră, doamnă secretar de stat. Mai avem încă 60 de zile până la retragerea Regatului Unit. Ne lipsește astăzi majoritatea pozitivă la Camera Comunelor pentru o soluție acceptabilă uh, pentru Uniunea Europeană și deci în aceste condi- condiții, așa cum a spus președintele Juncker, este urgent, este necesar să ne pregătim pentru toate scenariile și să uh, pregătim un plan de urgență și aceasta, aceasta este misiunea încredințată secretarului general uh, de către domnul Juncker, care cooperează cu dumneavoastră, cu comisiile dumneavoastră și cu toate statele membre. Mulțumesc pentru atenție și vă mulțumesc pentru încrederea acordată. Mulțumim, domnule Barnier. Puteți să contați pe sprijinul Parlamentului European. Vorbitor în numele grupurilor PP, începem cu domnul Brock. Domnule președinte, doamnă președinta Consiliului, domnule președinte al Consiliului, al Comisiei, dragă Michel Barnier. În primul rând doresc să le mulțumesc lui Jean-Claude Juncker și lui Michel Barnier pentru buna cooperare, pentru transparența reală, pentru informațiile pe care le primim și pentru faptul că ne ascultă în acest proces. Este un exemplu bun de cooperare. Și pe acesta se bazează și conștiința noastră uh, Uh, că facem bine să sprijinim această strategie de negociere. Am văzut ieri cum a evoluat votul din Camera uh, Comunelor în Marea Britanie. Au fost respinse toate propunerile constructive, Uniunea Vamală, un nou referendum și așa mai departe. Însă s-a căzut de acord asupra uh, poziției ca doamna mea să vină a treia sau a patra oară la Bruxelles să mai discute odată despre backstop-ul irlandez. Nimic nou. Înainte ca doamna May să vină încoace, Cred că ar fi bine ca britanicii să vorbească între ei. Este scandalos ca uh, guvernul și cu forțele de opoziție să nu vorbească între ei timp de trei ani, uh, dar să vină aici să negocieze. Vă rog, vorbiți între voi. Please talk to each other. Vorbiți între voi în mod constructiv și apoi întoarceți-vă la uh, Bruxelles. Vorbiți între voi. Noi suntem uniți voi nu sunteți uniți nici în guvern, nici în Partidul Conservatorilor, nici în Partidul laborist. Asta este problema principală. Avem de-a, de -a face cu o majoritate negativă, care uh, este constituită din mai multe grupuri. Cei care își doresc un Brexit cât mai uh, dur și cei care își doresc să rămână în Uniunea Europeană. Și noi putem să negociem ce vrem noi. Cei care uh, vor un Brexit mai dur nu vor vota pentru, cei care vor să rămână uh, vor respinge tot ce nu e referendum. Și atâta timp cât asta este situația, nu vom ajunge nicăieri. Și putem să discutăm noi cât vrem cu doamna May despre un nou tip de backstop. Va fi respins din aceste motive pe care tocmai le-am menționat. Să nu uitați, Irlanda este membru al Uniunii Europene. Datorită Uniunii Europene, în mare uh, parte, am reușit să ajungem la acordul din Vinerea Mare. Îmi amintesc de colegii de pe atunci care au lucrat la asta. și vom apăra acest acord, vom apăra programul de pace. Nu ne dorim o frontieră Uh, controlată, dură, dar și britanicii au zis că nu vor o astfel de frontieră. Au spus uh, de mai multe ori chiar că vor un backstop, chiar în decembrie 2017, pentru prima dată. Trebuie spus clar, vom apăra Irlanda și vom reuși să obținem o frontieră fără controle, dar avem nevoie de sprijin și de partea cealaltă. Și backstop-ul pe care îl avem astăzi cu Uniunea Vamală a fost propunerea britanică, a fost invenția britanică. Uniunea Europeană a avut alte propuneri în acest sens. Asta înseamnă că vreți să negociați ceva ce tocmai voi ați propus. E, asta e culmea. Deci, asta cred că trebuie să faceți la Londra, să vorbiți între voi și să vă hotărâți. Dacă avem acordul de retragere, putem adopta prevederi de tranziție în care să putem reglementa tot felul de lucruri, inclusiv o zonă de liber schimb, uh, formula Norvegia, Elveția și așa mai departe. Este clar pentru toată lumea că dacă ajungem la, la perioada de tranziție, nici nu se va aplica backstop-ul. Deci, până la urmă, nu e vorba de a uh, reglementa ceva ce se va și întâmpla. Este vorba uh, de a, despre faptul că unii nu vor un acord. Acum e foarte bine și este important să facem asta, și anume să ne pregătim pentru ce poate să se întâmple. Dacă vine o propunere, este important să o discutăm mi se pare binevenit faptul că cei din Camera Comună au spus că nu vor un Brexit dur, mi se pare binevenit, eu unul nu-mi doresc niciun fel de Brexit. Dar bine, nu e decizia mea, este decizia britanică și trebuie să o acceptăm. Noi însă trebuie să reușim să limităm pagubele cât se poate de mult pentru ambele părți. Și un lucru este clar pentru mine și britanicii, cetățenii britanici trebuie să știe asta paguba pentru Brit- Marea Britanie va fi întotdeauna mai mare. Piața europeană este de 14 ori mai mare decât uh, piața britanică. Întreprinderile vor părăsi Marea Britanie. Va fi, uh, vor fi vremuri amare, vremuri grele pentru Marea Britanie. Haideți să ne reunim și să discutăm între noi. Și asta înseamnă că britanicii trebuie să aibă în sfârșit o poziție comună constructivă. Excellent German from the British bench there, thank you. Foarte bună germana dumneavoastră, stimați colegi britanici, excelent. Trecem la următorul vorbitor de pe lista vorbitorilor, domnul Gualtieri, în numele sd. President. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule președinte al Comisiei, dragă Michel. E dificil să nu recunoaștem că traversăm o perioadă foarte dificilă și că riscul unei retrageri fără acord e unul foarte mare acum. Camera Comunelor a votat și respinge un Brexit no deal și asta este un lucru bun, dar în același timp a cerut să se înlocuiască backstop-ul pentru Irlanda de Nord cu aranjamente alternative. Evident, acestea nu sunt opțiuni fezabile. Am văzut cu surprindere cum același prim-ministru, aceeași prim-ministră care cu câteva zile în urmă a spus că cel mai bun backstop este o parte esențială a celei mai bune soluții posibile, că cere acum ca acesta să fie înlocuit. Poate că asta a oferit uh, un motiv de uniune temporară pentru partidele politice, dar nu e o soluție la blocajul în care ne regăsim cu Brexitul. De aceea trebuie să explicăm încă o dată de ce Parlamentul și Consiliul European în mandatul lor uh, către negociatorul european au arătat foarte clar că un backstop operațional și obligatoriu juridic este un element esențial al acordului de retragere și că nu ne vom da aprobarea uh, uh, un, pentru un acord fără acest backstop. Împiedicarea existenței unei frontiere dure în Irlanda de Nord și uh, continuarea procesului de pace nu este o poziție partizană. Integritatea pieței unice nu este un principiu care să poată fi negociat de Uniunea Europeană. Acest backstop, acest mecanism de protecție, este o opțiune de ultim resort. Este nevoie să ne asigurăm că dacă nu se ajunge la un acord în ceea ce privește viitorul relațiilor UE-Regatul Unit la finele perioadei de tranziție, vor fi instaurate garanții minime pentru ca frontierele să rămână deschise, garantând integritatea pieței unice. Merită să menționăm aici că acest mecanism, acest backstop, a fost modificat la cererea guvernului britanic și N-a fost uh, ușor să cedăm asta, noi, europenii. Am făcut-o pentru a permite Irlandei de Nord să rămână parte a teritoriului Vamal, ca restul Regatului Unit, și să evite uh, tarife, cote și verificarea regulilor de origine. În ciuda faptului că propunerea noastră inițială pentru Brexit a fost simplă, echitabilă și nu impunea niciun fel de graniță uh, cu Irlanda. Singurul mesaj pozitiv în urma votului de ieri este că Parlamentul Regatului Unit respinge un Brexit no deal. Salutăm, pentru că un, uh, lipsa unui acord ar fi un lucru rău pentru toată lumea, dar pentru Regatul Unit ar fi un dezastru. Și e bine că uh, deputații se asigură că așa ceva nu se va întâmpla. Ce urmează acum? Am spus întotdeauna și o repetăm și acum că vrem să vedem o relație cât mai strânsă posibil între Regatul Unit și Uniunea Europeană. Regatul Unit și firele roșii uh, sunt cei care s-au pus în cale acestui acord deocamdată, ceea ce înseamnă că pentru noi singura alternativă la acest backstop este o relație UE-Regatul Unit și mai strânsă. Dacă vrem să ne asigurăm că acest mecanism de siguranță nu se folosește niciodată, trebuie să avem o majoritate pozitivă pentru relații mai ambițioase, o uniune vamală și o aliniere strânsă la piața unică. Avem mai puțin de două luni până în momentul în care Regatul Unit ne părăsește și vrem să vedem propuneri pozitive din partea Regatului Unit cu privire la eliminarea acestui blocaj. Dacă Parlamentul nu poate face asta, atunci cetățenii britanici ar trebui să se pronunțe. Dacă Regatul Unit are nevoie de mai mult timp, suntem deschiși la această idee, dar avem nevoie de un plan sau o propunere clară cu privire la cum vor rezolva chestiunea. Nu putem da mai mult timp numai ca să auzim promisiuni ce nu se vor concretiza. Suntem uniți, fermi în unitatea noastră și cerem negociatorului nostru să rămână ferm și să continue să respecte mandatul clar votat de Parlament și de Consiliu. E normal ca pe baza acestei unități să acționăm îngrijorați, dar optimiști. Thank you. Mr. Fox, for the... Mulțumesc, domnul Fox, în numele grupului ECR și vă rog să dați dovadă de respect față de vorbitori. Domnule Coburn, la dumneavoastră mă refeream. Domnule Fox, sper să dea dovadă de respect măcar față de dumneavoastră. Mulțumesc. Doamnă președinte, cinci discursuri au fost rostite în această după masă despre eforturile de a negocia acord, acordul de retragere și cât de bun este. Dar probabil că cu toții ați, observu, ați observat că acest acord de retragere a fost respins în urmă cu două săptămâni de Camera Comunelor cu o majoritate covârșitoare. Deci, nu cred că e momentul acum să facem discursuri sfărăitoare, ci trebuie să avem un proces de reflexie. A fost, uh, era clar că nu va fi ușor să despărțim uh, Regatul Unit de Uniunea Europeană, să descurcăm ițele, dar există un uh, viitor dacă suntem dispuși să o facem. Știm că Elmar Brock și alții speră ca Regatul Unit să rămână încă în Europeană. Și pe baza acestei speranțe iau poziție. Dar nu se va întâmpla acest lucru ar fi greșit, în principiu, să ignorăm rezultatele referendumului. Și în termen concret, este clar că nu există o majoritate la Camera Comunelor pentru o astfel de uh, evoluție. Amendamentul menit să asigure un al doilea referendum a fost retras, pentru că nu beneficia de sprijin suficient. Guvernul britanic și Camera Comunelor doresc să părăsească Uniunea Europeană în ordine și cu un acord. În acest sens, trebuie să schimbăm protocolul, uh, uh, felul în care protocolul cu Irlanda de Nord uh, funcționează. Trebuie să sprijinim cu orice preț acordul din, libera, din Vinerea Sfântă. Dar este un paradox faptul că mecanismul de protecție, care tocmai asta este menit să evite granița fizică, s-ar putea ca în 50 de zile să creeze o astfel de graniță fizică pe insula irlandeză. Și aș dori să repet acest lucru. Mecanismul de protecție, în forma sa actuală, nu va împiedica Uh, o graniță fizică, ci o va crea. Haideți cu toții să ne gândim puțin, să stăm să chipzuim. Poate că astăzi este frumos uh, să aplaudăm uh, poziția rigidă, excelentă, însă s-ar putea ca istoria să nu fie așa de blândă cu noi, pentru că în forma uh, sau în momentul de față nu avem un acord. Nu există un acord până când ambele părți nu își vor, vor fi da acordul în conformitate cu legea lor. Și nu este bine să repetăm la nesfârșit că acordul nu poate să fie modificat. Pentru că astfel ajungem la uh, o lipsă de acord și, așa cum a confirmat și săptămâna trecută Comisia, asta va uh, aduce o graniță fizică între uh, Regatul Unit și Irlanda. Deci eu nutresc speranța ca chiar în acest al 12-lea uh, ceas să uh, schimbăm acordul pentru a asigura un acord. Așa cum a spus uh, domnul Barnier, dacă nu vom avea un acord de retragere, Uniunea Europeană va găsi un mod operațional alternativ pentru a efectua controle și verificări fără să construiască uh, o graniță fizică. E un citat. Haideți să ne gândim dacă limitele în timp și uh, mecanismele de retragere oferă o soluție. Haideți să dăm dovadă de bunăvoință și să nu uităm că flexibilitatea și generozitatea nu sunt semne de slăbiciune, ci de putere. Miza este prea mare. Nu e doar uh, proiectul de acord. Miza este parteneriatul viitor între Uniunea Europeană și Regatul Unit. Haideți să ne asigurăm că împreună vom putea să clădim o relație pe termen lung uh, pentru a ne promova valorile comune și interesele comune. Într-o lume tot mai plină de incertitudini, să găsim modalitatea ca împreună să continuăm pe acest drum împreună. For the Alliance of Liberals and Democrats. Uh, Mulțumesc în numele ALDE, domnul Verhofstadt. Da, după votul de ieri, doamna May a anunțat că va veni la Bruxelles și Trebuie să vă spun, sincer, că din punctul meu de vedere e întotdeauna binevenită, mai ales în acest Parlament European. Ar fi bine să vină odată în Parlamentul European, după cum am cerut deja de un an de zile. Însă, întrebarea care intervine imediat este pentru ce să vină? Ca să facă ce? Ca să-și schimbe ca să schimbe liniile roșii pe care le-a impus guvernul britanic de la bun început, asta ar fi într-adevăr un enorm progres care ar putea schimba rezultatul acestui uh, întreg proces. Sau poate o a doua opțiune, sau asta este următoarea mea întrebare, este care va fi mandatul dumneai ei. Trebuie să vă spun, domnule Fox, ieri nu din votul uh, de ieri nu am văzut uh, că a ieșit un, un mandat clar către uh, Theresa May din partea Parlamentului Britanic. Am văzut voturi împotriva o se, unei serii de lucruri. Împotriva acestui acord, împotriva lipsei unui acord, împotriva mecanismului de protecție, dar până astăzi, de 2 ani de zile, Camera Comunelor nu a votat o propunere pentru ceva pentru un anumit tip de relație între Uniunea Europeană și Regatul Unit. Niciodată. Ultimele două luni, trebuie să vă spun, au fost epuizante. Nu numai de partea cealaltă a canalului Mânecii, și aici. Dezbateri fără sfârșit, uh, liste lungi cu amendamente, amendamente care mergeau în toate direcțiile, selectate de uh, președinte și apoi uh, câștigate sau pierdute la mici majorități. Raportul Griv uh, pe 4 decembrie era un amendament pentru rămânerea în Uniunea Europeană, câștigat cu 22 voturi. Raportul Cooper pe 8 ianuarie, din nou uh, Remain, 7 voturi, încă un amendament Cooper, ieri, pierdut la 23 de voturi. Apoi, amendamentul Brady, un amendament mai degrabă liv, câștigat cu 16 voturi ieri și din nou un vot pentru rămâne, raportul, uh, amendamentul uh, Spellman. Și uh, la 8 diferență câștigat votul pentru a nu se avea un ac- uh, uh, pentru a respinge ideea de a nu avea un acord. Așa se rezolvă probleme de o astfel de magnitudine? Așa faceți dumneavoastră? În fiecare zi vă răzgândiți? Și creând uh, o incertitudine, o instabilitate, în loc să ajungeți la un acord privind o nouă relație între Regatul Unit și uh, Uniunea Europeană. Mă uit la ce se întâmplă și nu înțeleg. Practic, toate astea au început ca o luptă pentru putere în Partidul Conservator și acum a devenit, a devenit o problemă existențială pentru întreaga Mare Britanie. De exemplu, amendamentul Spellman, adoptat cu majoritate de 8 voturi, spunând uh, nu vrem lipsă de acord. Și apoi doamna prim-ministru care a revenit 5 minute mai târziu și a spus nu, nu, nu, am votat asta din glumă, în continuare e posibil să nu avem acord trebuie să vă spun că nu putem continua așa. Este o lipsă de claritate și o lipsă de stabilitate inacceptabilă. În momentul de față are loc o reuniune între domnul Corbyn, liderul opoziției, și doamna prim-ministru May. Eu sper că vor discuta chestiuni de conținut și nu că vor bea ceai și mânca biscuiți în această după-amiază. Pentru că asta ar putea fi soluția la această problemă dacă, în sfârșit, ar începe să coopereze unii cu ceilalți la o abordare transpărtinică, astfel încât să știm care este poziția Marii Britanii. Pentru că nu o știm. Domnule Fox, asta ar însemna să pui țara înaintea propriului partid ar însemna să se definească o relație viitoare între Regatul Unit și Marea Britanie și Uniunea Europeană și nu s-ar uh, face ceea ce se face acum să se folosească Brexitul pentru a scăpa de opozanții politici. Dacă la Downing Street în această după-amiază discuțiile au loc în acest uh, spirit, în această atmosferă, atunci doamna uh, May poate și trebuie să vină la Bruxelles pentru a ne spune spune ce își dorește majoritatea parlamentarilor din țara sa ca viitoare relație. Și cred că aici intervine și soluția pentru backstop. Dacă există o relație strânsă, aprofundată, așa cum a spus Michel Barnier, atunci backstop-ul într-adevăr va exista, dar nu va fi necesar să fie folosit. Ar fi o asigurare teoretică, dar care nu ar trebui aplicată niciodată. Încă o dată, noi suntem dispuși să mergem în această direcție. Atât Michel Barnier cât și Jean-Claude Juncker au spus asta. A venit momentul ca clasa politică din Marea Britanie să fie pregătită să meargă și ea în această direcție, cât se poate de repede, pentru că dumneavoastră veți fi primii care veți plăti prețul acestei lipse de clarități. Next speaker on my list is... Mulțumesc. Urmează acum doamna Scott Cato în numele verzilor. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Westminster se este în criză. Contradicțiile interne ale Brexitului au fost expuse ieri seară. E vorba de niște slogane, nu o poziție de negociere coerentă. Dat fiindcă ne apropiem de final și frauda Brexitului este scoată la lumină, uh, vina este îndreptată către Bruxelles. Însă trebuie să ne găsim drumul în acest haos al Westminsterului. Majoritatea cetățenilor britanici știu că viitorul nostru cel mai bun e în UE Aici putem continua să fim parte a celui mai de succes proiect de pace din lume și putem aborda împreună problemele transfrontaliere cu care ne confruntăm, în special schimbări climatice. Noi suntem majoritatea și uh, tinerii care se alătură de vârsta de vot vor să ni se alăture și să îmbunătățească prietenia reciprocă. Deci uh, numărul nostru crește. Acordul naudiel deal a fost respins și acum alegerea clară în ceea ce privește negocierile este să continue și să rămânem în UE. Oamenii trebuie să fie cei care au ultimul cuvânt de spus. Ostilitatea susținătorilor Brexitului um, față de o astfel de verificare democratică ne arată că se tem, pentru că și ei și eu știm că voința cetățenilor britanici s-a schimbat, e împotriva lor și a haosului, cred, acest Brexit. Dragi colegi, aș vrea să depindă de mine, dar nu. Și aș, dacă da, termenul rubbish, porcării, n-ar mai trebui să fie rostit aici. Nu, nu sunt de acord, domnule. Trecem la următorul vorbitor de pe listă, doamna Zimmer. Vă rog, E un subiect foarte dificil pentru noi toți și ce putem face este cel puțin să respectăm persoana care ia cuvântul. Sunt mulți colegi și vreau să vă spun că există voci care deranjează discuția, mai ales aici la dreapta. Ascultați, vă rog, pentru că e un subiect foarte important. Nu e Camera Comunelor aici, e Parlamentul European. Vă rog. Danke, Frau. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Bineînțeles că în grupul nostru am discutat uh, cum ar trebui să ne poziționăm după votul de aseară uh, și pentru grupul nostru este foarte clar, noi respectăm acordul de retragere negociat ca o soluție viabilă. Nu este soluția cea mai bună, nu este ideală pentru relațiile viitoare, ca temelie pentru relațiile viitoare între Uniunea Europeană și Regatul Unit, însă e evident ceea ce s-a obținut uh, cu foarte multe resurse, cu foarte multă energie, cu foarte uh, multe uh, pierdute în ultimii uh, doi ani. Și cred că la un moment dat trebuie să iei o decizie Uh, dacă se poate obține împreună ceva, uh, dacă s-a obținut ceva, atunci dacă se susține și dacă încerci să mai bași ceva sau să mai scoți ceva din acord uh, și până la urmă temelia este pusă în pericol. Și aș dori să vă reamintesc, reamintesc și aceasta o spun și din perspectiva celor ce se întâmplă la Camera Comunelor. Deci noi, ce am obținut Uh, în urmă cu doi ani, când am uh, formulat uh, mandatul de negocieri la Parlamentul European, a fost să acordăm mandatul domnului Michel Barnier pentru negociere. Și, printre altele, în această dezbatere am subliniat cât de important este pentru noi în aceste negocieri să garantăm drepturile cetățenilor europeni în, în Regatul Unit, dar și viceversa, drepturile britanicilor în Uniunea Europeană de asemenea, am uh, discutat uh, despre uh, procesul de pace din Irlanda de Nord. Spuneam că e vorba de o linie roșie, de o limină care nu trebuie încălcată. Nu este vorba despre interesele noastre. Miza este libertatea și stabilitatea în întreaga Uniune Europeană. Și chiar de la începutul lunii ianuarie, cu ocazia primului vot și cu ocazia votului de aseară, uh, am urmărit tot ce s-a întâmplat și din când în când am avut impresia că prietenii și colegii din Marea Britanie nu ne iau în serios Uh, nu înțeleg clar anumite procese și dezbat ca și când ar putea vota singuri în legătură cu schimbările. Nu, dragi colegi, uh, dragi colege, nu, trebuie să discutați cu noi, trebuie să ascultați și poziția noastră. Nu puteți să vă prefaceți ca și când Imperiul Britanic uh, ar fi valabil în Europeană. Avem o democrație aici. Uh, ați făcut parte integrantă din această democrație și Uh, eu am uh, pus întotdeauna preț pe uh, contribuția diplomației britanice la diplomația europeană. M-a dezamăgit acest spectacol care ni s-a prezentat în ultimul timp și ar fi foarte important să ne întoarcem, să ne întoarcem la temelie, la baze și să vedem ce vrem să obținem și nu să ne zidim, să ne izolăm unii de, ce, de ceilalți. Și singura speranță pe care o mai am e ca în dezbaterea între Corbin și Tereza May să Uh, există existe un, impa, un impuls înspre negocierile cu Uniunea Europeană. Noi suntem deschiși, s-a mai spus acest lucru. Noi vrem să avem uh, relații clare, mai multe relații cu Uniunea Europeană. Dar, din punctul meu de vedere și al grupului meu, nu vom face și mă bucur de faptul că majoritatea celorlalte grupuri uh, au aceeași poziție. Nu vom permite ca în ceea ce privește uh, drepturile de ocupare, dreptul muncii, uh, drept protecția mediului, uh, de protecția consumatorilor, să se facă pași înapoi. Nu vom putea permite ca acordul din Vinerea Sfântă să nu fie respectat în deplinătatea sa. Nu vom putea permite să ajungem la o graniță fizică. Nu vom permite ca cetățenii uh, europeni în uh, 30 martie, martie să fie considerați ca cetățeni de mâna a treia în Regatul Unit și uh, să fie discriminați. Și asta aș trebui să le spun uh, colegilor de la uh, Camera Comunelor. Și aici chiar mă apropiu de încheiere. Uh, m-am bucurat că uh, colegii britanici au dorit să aibă o voce în acest proces, dar trebuie să folosească această voce și să ne spună exact ceea ce vor. Mr. Farage, you have the floor public opinion, indeed, pub- Domnul Farage, opinia publică, furia publică a avut un impact și am văzut că nu va exista un al doilea referendum uh, și extinderea articolului prelungirea articolului 50 a fost uh, și a eliminat. Acum văd că se spune că există îngrijorări că a crescut riscul lipsei unui acord. Așa este, dar nu din cauza ceea ce s-a întâmplat ieri seară în Parlament, ci din cauza răspunsului pe care l-am primit din partea noastră în această după-amiază. Chiar și când prim-ministrul reușește să, adună o, să adune o majoritate, și da, recunosc, a făcut o mare greșeală acceptând acest backstop, E bine, ați convocat-o la 4 dimineața, a plecat din Downing, Downing Street, uh, Um, a venit uh, la Bruxelles și a acceptat ceva ce s-a dovedit a fi un dezastru. Um, a semnat ceva ce n-ar fi acceptat o țară nici măcar uh, dacă ar fi fost învinsă în război. Acum ne dăm seama de asta. Și întreaga țară, uh, știm foarte bine, își dorește un acord. Însă, înainte de referendum, nimeni nu știa cine era Comisia Europeană. Barroso era un necunoscut. Acum toată lumea pe dumneavoastră uh, vă cunoaște. Și în Marea Britanie, uh, oamenii își dau seama că niște birocrați nealeși uh, îi iau de sus și au umilit prim-ministrul națiunii noastre și nu ne place și când se va întoarce și când se întoarce și vrea să fie rezonabilă și vrea să negocieze voi nu vreți să cedați un centimetru Uh, motivul pentru care ne apropiem de mai puternic de scenariul lipsei unui acord uh, nu este din cauza Parlamentului nostru, ci din cauza aroganței arătate față de Regatul Unit. Cred că opinia publică va fi foarte furioasă că nimeni de la uh, Bruxelles nu cedează astăzi. Uh, Uh, ne vor spune că pur și simplu avem de-a face cu fanatici care nu sunt dispuși să fie rezonabili și nu sunt dispuși să facă niciun fel de compromis. Și bineînțeles, Teresa May a făcut compromis după compromis, mult prea multe compromisuri din punctul meu de vedere. Eu cred că oamenii vor începe să creadă că lipsa unui acord este mai bună decât backstop-ul și asta este o problemă, o problemă pentru voi toți care vreți să fiți realeși în câteva săptămâni pentru că lipsa unui acord înseamnă că nu veți primi cele 39 de miliarde și contribuabilii noastre vor trebui să plătească. Lipsa unui acord înseamnă că cele 100 de milioane de sticle de Prosecco pe care le cumpărăm din Italia în fiecare an vor fi mai scumpe, precum și cele 750.000 de mașini germane pe care le cumpărăm. De ce nu ne pregătim, uh, deci, în mod rațional, uh, pentru un uh, scenariu fără acord? De ce nu mergem la Organizația Mondială a Comerțului pe baza articolului 34, astfel încât să avem o perioadă de tranziție de 2 ani, fără tarife, fără cote, fără niciun fel de restricții, fără probleme și dificultăți cu Irlanda. Brexitul va fi fost făcut, dumneavoastră veți fi pro- vă veți fi protejat cel puțin 2 ani alegătorii și cred că acum asta este uh, singura cale de a merge înainte în mod constructiv. Mulțumesc, domnul Batten. Chairman. Mulțumesc, doamnă președintă. Ultimii doi ani și jumătate au fost o serie îndelungată și plictisitoare de impedimente create pentru a ne împiedica să ieșim din Uniunea Europeană, așa cum am auzit de altfel în urma acestor prostii clasice privind backstop-ul. Camera Comunelor a respins așa numitul acord și a trimis-o pe doamna May înapoi să renegocieze cu Comisia care tocmai ne-a spus că nu vrea să renegocieze. Camera Comunelor a respins poate amendamentul de a, extinde, a prelunge articolul 50, dar știe foarte bine că actul de retragere în sine permite ca data respectivă să fie readusă în discuție și Consiliul poate extinde aplicarea articolului 50 dacă o dorește. O să părăsim uh, Uniunea Europeană pe 29 martie, oare sau instituțiile politicile britanice se vor uh, descurca să Uh, anuleze rezultatul referendumului. Cel mai bun lucru ce se poate întâmpla este dacă nu avem niciun acord pe 29 martie și plecăm pe baza actului de retragere în termenii OMC. Articolul 50 va fi expirat până atunci și uh, tratatele nu vor mai fi de actualitate. Dacă Parlamentul Britanic împiedică asta, atunci uh, se vor uh, manifesta ca niște rebeli față de dorința uh, poporului britanic și asta anulează orice credință ce mai poate exista în democrația din Regatul Unit. Domnul Wolf. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Ziua de astăzi este o zi bună pentru Brexit și pentru democrația britanică. În ultimii doi ani, guvernul nostru și-a cam pierdut uh, calea, nu a negociat în mod eficient un uh, compromis. Uniunea Europeană a vrut să uh, atragă Regatul Unit într-o capcană ca să plătească și mai mulți bani uh, uh, și Uniunea Europeană a încurajat Uh, pe cei care doresc aici și uh, la Westminster să rămânem în Europeană, uh, le-au, i-au mituit cu șampanie și cu ciocolată ca să rămânem lașitatea, slăbiciunea, dezb dezbinările ne-au slăbit. Dar punem capăt slăbiciunilor. În pofida acestor situații, uh, poporul britanic nu a depus armele. A votat cu curaj pentru un uh, proiect. Nu se tem uh, de un, o decizie OMC, ci își doresc un viitor independent. Și guvernul britanic, în sfârșit, și-a dat seama și a urcat în trenul libertății. Luptă pentru libertate, pentru autodeterminare și continuă să creadă într-un stat al state ale națiunilor. Prin votul de aseară, Uh, încă o dată s-a văzut uh, spiritul în care credem. Vom părăsi Uniunea Europeană, vom avea Brexitul și vom fi o națiune independentă. Din nou. And now to conclude our... În încheierea acestei dezbateri aș dori să dau cuvântul doamnei Ciot. Vă rog, în numele Consiliului. Prezident. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați deputați, doamnelor și domnilor. În cazul în care procesul parlamentar în Regatul Unit va duce la o ratificare a acordului de retragere, sperăm în calendarul prevăzut, va trebui să trecem la următoarele etape, și anume începerea implementării. Implementarea va trebui să fie monitorizată îndeaproape, astfel încât să aducă rezultate în interesul cetățenilor, întreprinderilor și să contribuie la încrederea necesară pentru negocierea viitorului, relației viitoare care nu vor fi ușoare. Ne bazăm pe cooperarea dumneavoastră în toate etapele procesului în următorii ani. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc, dezbaterea se încheie aici.